noastre. Acum, aș vrea să vă spun că domnul de magistris a solicitat de două ori să nu îi se ridice imunitatea parlamentară din cauza unor procese de la Milano. În același timp și domnul Victor Uspașchi a cerut uh, să se poată prezenta în fața tribunalului de la Vilnius. Conform articolului uh, 6, alineatul 3, Comisia pentru Afaceri Juridice va tranșa în această privință. Punct procedural. Aveți cuvântul. Lamento, ma perché non sono riuscito a comprendere Domnule președinte, nu am înțeles foarte bine ce s-a întâmplat. Mă ascultați? Nu am înțeles ceea ce tocmai ați spus. Domnul de magistris a cerut imunitatea. Asta am înțeles eu. Așa este cazul? Trebuie să vă spun că în țara mea domnul de magistris este un luptător pentru drepturile omului, deci nu mi se pare verosimil ca dumnealui să fi cerut imunitatea parlamentară în acel caz. Uh, uh, uh, a A fost o solicitare după cum vă spuneam, iar Comisia noastră pentru afaceri juridice va hotărâ. E vorba de articolul 6 aliniatul 3 din Yeah. they were request to defend his was request to defend the a cerut să-i se apere imunitatea, după cum ați auzit probabil. Trecem acum la următorul lucru. Conform articolului 4, alineatul 1 din regulament, Parlamentul continuă procedura și aș dori acum să le urez bun venit noilor noștri colegi. Deci e vorba de articolul 3, alineatul 2. Intrăm acum în perioada de verificare a prerogativelor. Doamna Moica Clever, domnul Phil Prendergast și domnul Sam